Uh, Doamnelor și domnilor, stimați colegi, aș dori să îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat. Eu și doamna Biancovska am fost amândoi la o conferință de presă jos și după conferința de presă, jurnaliștii au avut câteva întrebări pentru doamna Biancovska. Apoi, după aceea, au avut întrebări și pentru mine. Așadar, am petrecut șapte minute, aceste șapte minute care am întârziat, cu jurnaliștii și am discutat problema reindustrializării cu jurnaliștii din Uniunea Europeană. Reindustrializarea este importantă pentru Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European și pentru Comisia noastră. Îmi cer scuze așadar încă o dată, dar haideți să începem întâlnirea noastră. Avem ordinea de zi în față. Dacă doriți să schimbați ceva, vă rog să nu ezitați. Vă rog să ridicați mâna. Văd că nimeni nu ridică mâna. Nu am niciun fel de anunțuri ale președintelui, ale președintelui și putem începe direct cu punctul numărul 3, dezvoltare și punerea aplicare a agendei europene pentru industrie, schimb de opinie cu doamna comisar Elżbieta Biancovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Eu și unii dintre dumneavoastră ne-am întâlnit săptămâna trecută cu doamna Biencovska și am discutat chestiunea industriei apărării, o chestiune foarte importantă. Per total, 90, 19-20 de deputați de la IMCO Sede și ITRE au participat la întâlnirea respectivă. 15 dintre ei au fost de la ITRE. Noi suntem foarte interesați de politicile industriale, în mod evident. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că vă aflați din nou alături de noi. Și știm foarte bine că ați adresat scrisoarea respectivă, dar probabil că doriți să ne prezentați câteva informații și dumneavoastră. Și noi am primit scrisoarea pe care ați adresat-o miniștrilor și este foarte important pentru noi să sprijinim industria europeană. Dorim de asemenea să ducem, să ducem la bun sfârșit și discuția tripartită cu privire la piața unică a telecomunicațiilor. Poate că lunea viitoare vom înregistra progrese. Din partea comisiei noastre, negociatorul șef este doamna Pilar de Casiovera, iar eu sunt responsabil în calitate pentru întregul dosar, calitate de președinte. Acum, doamna comisar, vă rog să luați cuvântul și să ne prezentați remarcile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek, stimabil, stimați membri. A fost important pentru mine să vin aici să vă prezint cât mai repede scrisoarea pe care am trimis-o Consiliului. În această scrisoare abordam uh, chestiunea competitivității în domeniul industriei. Este important și să ascult întrebările dumneavoastră vis-a-vis -vis de această chestiune. Este un document important pentru noi. Este un pas important. Abordarea noastră este destul de nouă. Și de ce a fost important să vin să vă vorbesc despre ea. M-am gândit și că ar fi util să prins contextul mai larg. De ce avem nevoie de o nouă abordare pentru competitivitatea industriei? Cum va fi pusă ea în practică și cum uh, putem să o facem să meargă? Este inutil să mai spunem că industria joacă un rol crucial în agenda Comisiei reprezintă 35 de milioane de locuri de muncă, generează mai mult de jumătate din exporturile noastre, finanțează 80% din uh, cercetarea și dezvoltarea privată și de asemenea are o contribuție importantă la câștigurile de productivitate din întreaga economie. Însă trebuie să fie mai mult decât o moștenire de care să ne mândrim. Trebuie să fie viitorul. Avem nevoie de o industrie europeană puternică și competitivă. Trebuie să genereze locuri de muncă acum și în deceniile care vor urma. Tocmai de aceea, prioritatea noastră este o bază industrială robustă. În sectoare cum ar fi uh, ingineria, aerospațialele, chimicalele, farmaceuticele și automobilele, Europa este lider, însă există loc și de reindustrializare. Avem afaceri care sunt întotdeauna în uh, avangarda cercetării și dezvoltării și inovării. Trei sferturi dintre firme au introdus inovări în ultimii trei ani, însă avem provocări majore. Și știți acest lucru mai bine decât mine. Avem un deficit de investiții de 400 de miliarde de euro în, în ceea ce privește productivitatea și criza economică a lovit foarte dur uh, sectorul prelucrător. Acesta a scăzut cu mai mult de 9,2% între ianuarie 2008 și ianuarie 2014. Între 2000 și 2014, locurile de muncă în prelucrare au scăzut în toate statele membre mai puțin unul. În Uniunea Europeană, locurile de muncă au scăzut cu 16%, însă în um, Regatul Unit și Portugalia, de exemplu, au scăzut cu mai mult de 30%. Recuperarea noastră econom- economică este mult mai înceată decât în restul lumii. Prelucrarea la nivelul european în 2014 era cu 9% mai mică decât uh, vârful pe care l-a atins în 2008. În anumite zone cheie uh, suntem în urma competitorilor noștri. De exemplu, nu investim destul în tehnologii noi. Suma investită de companiile europene în cercetare și dezvoltare și 80% din aceste investiții se fac în sectorul industrial, deci suma respectivă este doar 40% față de suma investită de SUA. Un studiu nou arată că jumătate din uh, firmele de prelucrare europene nu au folosit tehnologii avansate de prelucrare în trecut și nu plănuiesc să le folosească nici anul viitor. Este o provocare mare pentru noi. Chiar și acolo, în domeniile unde am fost lideri în mod tradițional, avem uh, o concurență foarte puternică. Uniunea Europeană este doar a patra putere inovatoare în uh, lume după Corea de Sud, Statele Unite și Japonia. De exemplu, în sectorul chimicalelor, Europa își pierde avantajul în comparație cu SUA datorită faptului că firmele americane exploatează gazele de șist. Aici însă vorbim de mult mai mult decât simple statistici. Aici este vorba de lipsa flexibilității. Aș dori să vă dau un, un exemplu foarte grăitor. Am avut o întâlnire recentă care mi-a dat un exemplu foarte îngrijorător. O firmă multinacională foarte mare, cu operațiuni foarte importante peste tot în lume, mi-a spus că avea un proiect pentru care ar fi putut să recruteze 500 de ingineri cu calificare foarte înaltă și cercetători de asemenea, pentru un proiect care ar fi durat 2-3 ani, cel puțin. Avea o bază într-un stat mare, fondator al Uniunii Europene. Ar fi putut să găsească uh, persoanele cu calificările necesare în statul membru respectiv și ar fi preferat să își înceapă operațiunile în acea uh, locație. Însă, în cele din urmă, au hotărât să nu uh, accepte acest risc și să își construiască noua, noua bază în afara Europei. De ce? Deoarece după acei 2-3 ani, compania nu ar fi avut nevoie de toate acele 500 de persoane și nu ar fi putut să se adapteze. Deci Uniunea Europeană a pierdut 500 de locuri de muncă cu valoare foarte înaltă pentru cel puțin 2-3 ani. Cine a avut de câștigat de pe, acest, uh, de pe urma acestui uh, eveniment? Trebuie să fim mai înțelepți în ceea ce privește soluțiile pe care le avem. Unii cred că soluția este să închidem ușa competitorilor străini și să cerem uh, să avem cerințe adiționale. Înțeleg și acest punct de vedere, dar nu cred că este o idee bună pentru viitor. Acest punct de vedere nu face decât să scadă opțiunile și să crească costurile consumatorilor și companiilor care folosesc produsele respective. Soluția este să ne descurcăm noi mai bine. Trebuie să avem un uh, cadru de reglementare mult mai bun pentru afacerile noastre, în așa fel încât ele să se adapteze și să crește și, și să crească. În primul rând, trebuie să ușurăm integrarea firmelor în piața unică și în lanțurile valorice globale. Lanțurile valorice globale și rețelele de acest gen sunt piatrele temelie al a, a, sistemului global în zilele noastre. În zilele noastre, un produs nu este făcut în mod exclusiv de o firmă o, fi, o companie nu mai produce, nu mai proiectează într-o singură fabrică, într-un singur loc, un anumit produs. Nu. Diverse companii contribuie din diverse sectoare, din diverse birouri, din diverse țări la producerea unui, uh, unui produs. Cele mai de succes companii au uh, lanțuri valorice unitare datorită noilor tehnologii digitale. Distinția dintre prelucrare și servicii este din ce în ce mai uh, neclară. Și astfel se ajunge la schimbări radicale, care deja au loc. În primul rând, digitalizarea permite prelucrătorilor să răspundă cererilor uh, individualizate ale clienților, fără să piardă economiile de pe urma economiilor de scară. Iar acest lucru se denumește produs în masă personalizată. În al doilea rând, este din ce în ce mai ușor pentru companii și mai profitabil să combine bunurile și serviciile. Iar în al treilea rând, acest lucru va avea un impact asupra întregului mediu de afaceri, produsele vor fi oferite ca un tot unitar, bunul produs și serviciile uh, însoțitoare. De exemplu, sectorul automobilelor, o mașină va deveni un produs din ce în ce mai individualizat sau chiar unic. În plus, producătorii de mașini la ora actuală nu doar că își vând mașinile, dar cu toții știm că acești producători oferă și servicii post-vânzare de întreținere sau pentru siguranță un producător de mașini nu va mai vinde doar o mașină, ci va ajunge să vândă probabil un serviciu de mobilitate. Așa funcționează lucrurile. Acest lucru le permite companiilor să exploateze plus valoarea de-a lungul întregului um, lanț global, lanț valoric global. Și trebuie să ajutăm companiile europene să facă parte din acest lanț valoric. Trebuie să ne asigurăm că rămânem lideri în zonele care au cea mai mare plus valoare. Dar tocmai din cauza faptului că bunurile și serviciile devin atât de interconectate, restricțiile impuse asupra serviciilor vor avea un efect negativ asupra vânzării de bunuri și de aceea trebuie să, înlocu- să înlăturăm obstacole atât din calea bunurilor și serviciilor pe piața unică. În al doilea rând, în, abordarea, în noua noastră abordare industrială, este să încurajăm modernizarea industriei europene. Trebuie să încurajăm firmele să se adapteze fie prin digitalizare, fie prin adoptarea de tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, fie prin adoptarea altor tehnologii de avangardă. Multe firme europene au deja succes în acest domeniu. Aș dori să vă dau un singur exemplu privind digitalizarea. Săptămâna trecută am întâlnit cu o companie care lucrează în big data și securitatea datelor. Este o chestiune importantă din punctul de vedere al industriei. Această companie furnizează industrii tehnice pentru a proteja datele industriale împotriva distribuirii neintenționate sau accesului din partea, părții, din partea terților. Acesta este singura firmă europeană care face concurență serioasă celor patru companii americane de la nivel global din acest domeniu. Avem nevoie de mai multe firme ca aceasta. Trebuie să avem uh, o forță de muncă cu competențele adecvate. Toate companiile au subliniat acest lucru în momentul în care au dialogat cu mine. O cincime din toți absolvenții lucrează în uh, locuri de muncă cu aptitudini, aptitudini cerute scăzute sau medii. Atunci, atunci să fim spuse, ceva nu este în regulă cu sistemul nostru educațional. Trebuie să ne pregătim uh, forța de muncă pentru era digitală. Există o penurie de profesioniști TIC. Știți probabil că anul acesta există 1,5 milioane de locuri de muncă neocupate în uh, domeniul TIC. Aș sprijini și schimbarea industrială. Trebuie să îmbunătățim eficiența tuturor surselor noastre energetice. Eficiența energetică este un principiu esențial al Uniunii Europene pe care eu îl sprijin. Eficiența energetică reprezintă și emisii mai mici. Trebuie să scădem emisiile într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor. Acest lucru se poate face doar prin o cooperare strânsă cu industria. Industria europeană are nevoie de acest lucru. Trebuie să știe ce se va... Deci, industria europeană are nevoie de predictibilitate. Trebuie să știe ce se va întâmpla peste 5 sau peste 10 ani. Să aibă o idee. De asemenea, trebuie să fim lideri în această conversație alături de liderii industriei. Și în ultimul rând avem nevoie de, o, de surse energetice sigure. Este important să subliniez că păstrarea mixului energetic nu este importantă doar pentru industria noastră, ci și pentru siguranța noastră. Dacă Europa dorește să rămână, să aibă, să continue să aibă un rol important pe scena globală, atunci industria sa trebuie să inoveze mai mult și să creeze tehnologii mai avansate. Să Analizăm exemplul a două sectoare unde Europa se află în avangardă, spațiul și apărarea. Câteva idei aici, doar deoarece am mai vorbit despre acest lucru. Săptămâna trecută am vorbit despre apărare. Vis-a-vis de spațiu pot să vă spun că Europa are două programe principale, Copernicus și Galileo. Prin acestea ea dezvoltă o industrie competitivă și foarte inovatoare. Iar apoi în ceea ce privește industria apărării, am constatat o scădere dramatică pe cheltuielile de cercetare. Avem nevoie de o industrie a apărării puternică în Europa, care investește în cercetare și care creează inovare și care, se, și care profită din plin de pe urma pieței interne. Și de treia parte din noua noastră abordare este să ne asigurăm că avem un mediu de afaceri uh, propice pentru noile întreprinderi. Tehnologia inteligentă are nevoie de un climat industrial inteligent. Acum câteva luni, directorul general al unei firme care produce aparate medicale ne-a spus că piața unică a permis acestei firme să se extinde transfrontalier, însă pentru a obține capital a trebuit să plece în SUA. Aici este o problemă și de dereglementare și de reglementare mai bună. Trebuie să examinăm toate aceste probleme în fiecare sector. Cum putem uh, obține aceste lucruri pe care ne dorim? În primul rând, trebuie să căutăm mereu oportunități pentru creștere. De aceea, în locul unei industrii izolate, uh, competitivitatea industrială a devenit uh, o chestiune centrală în politica Comisiei, noi comisii. Iată ce înseamnă simplificare. Toate principalele inițiative ale Comisiei ne sprijină abordarea. Avem această, uh, acest punct de vedere orientat către industrie în fiecare strategie pe care o adoptăm, în, pe care am adoptat-o până acum în acest an. În uh, strategia privind piața unică digitală, Uniunea energetică, și așa mai departe. Avem nevoie de o strategie a pieței interne care să încurajeze investițiile, care să promoveze inovarea, care să ajute IMM-urile și startup-urile și o strategie care nu pierde din vedere consumatorii, fără de care, bineînțeles, nu există piață. În al doilea rând, trebuie să avem un punct de vedere comun, de aceea trebuie să ne gândim mereu cum putem folosi mai bine fondurile. Trebuie să optimizăm utilizarea fondurilor. Trebuie să ne asigurăm că legislația noastră favorizează o punere în aplicare cât mai solidă și trebuie să mergem mai departe de atât. Trebuie să combinăm toate aceste elemente în cel mai eficient mod posibil. De aceea am, re- am reorganizat DG-ul în așa fel încât să schimbăm uh, bisericuțele. Este cu adevărat o schimbare de mentalitate în loc de planuri de acțiune individuale pentru sectorul uh, oțelului, pentru sectorul farmaceutic, de exemplu, avem un plan unitar, integrat. Și în al treilea rând, în mod clar, trebuie să colaborăm. Comisia și uh, întreprinderile trebuie să colaboreze. Sunt mereu deschisă către comentarii în acest sens. Deja de 8 luni am ascultat ceea ce a avut de spus industria, ce a avut de spus consumatorii și așa mai departe. Avem nevoie de parteneriate și între uh, întreprinderi și guvernele naționale, deoarece și aceste parteneriate ar avea un cuvânt de spus. Și în ultimul rând, avem nevoie de un parteneriat între instituțiile europene, drept pentru care mă aflu aici astăzi. Rolul nostru comun este de a crea condițiile propice în așa fel încât companiile să, se, să poată profita la maxim de potențialul lor. Rolul nostru este de a ajuta întreprinderile. Putem face acest lucru apărând consumatorii, protejând consumatorii și fiind în același timp deschiși către lume. Însă cel mai important lucru este să ascultăm industria, să apărăm industria, să avem o industrie competitivă și puternică în Europa. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezentare și discurs, pentru deschiderea dezbaterii noastre pe marginea agendei industriei europene, dezvoltare și implementare. Acum aș dori să deschid dezbaterea, începând cu reprezentanții grupurilor politice. Și aș dori să o rog pe doamna Nibler să vorbească în numele grupului PP. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru ocazia de a avea această dezbatere astăzi aici constatând că este salutar faptul că politica industrială este considerată de dânsa o prioritate, mai ales că mm, mai spunea doamna comisar că un parteneriat este absolut necesar între industrie și politică. Sigur că trebuie să ținem cont și de interesele cetățenilor, dar cred că e important, dacă vrem să asigurăm competitivitatea și locurile de muncă în uh, Europa, să dăm ascultare celor care produc în Europa și să dezvoltăm piața internă în așa fel încât uh, firmele noastre să beneficieze de susținere și în această lume globalizată în care trebuie să acționeze astăzi. V-aș întreba Uh, unde vreți să începeți și în Parlament am uh, început uh, cu abordarea programului REFIT și a unei mai bune reglementări. Sunteți de asemenea în curs de reanalizare a programului de industrializare și mult vorbesc și de Industrie 4.0 va trebui să vedem ce anume mai e nevoie de ce anume mai e nevoie în cadrul legal pentru a îi susține pe întreprinzători în această lume digitalizată. Credeți că am putea susține propria industrie prin mai multă standardizare sau ar uh, fi necesare niște propuneri legislative pentru a crea astfel de facilități pentru întreprinzători. În orice caz, această strategie pentru piața internă care uh, presupune și locul și susținerea întreprinzătorilor noștri într-o lume globalizată. Uh, ne bucură că figurează pe agenda dumneavoastră de priorități. Un alt uh, domeniu al aviației și uh, aviației uh, spațiale este de asemenea important. Galileo uh, este unul din proiectele cheie pe care comisia noastră l-a urmărit timp de ani de zile. Inițial au existat uh, greutăți pentru că se urmărea un model de tip PPP, după care a fost uh, europenizat um, Um, al doilea program fiind Copernicus. În ceea ce privește Galileo, planificați în legislatura noastră de 5 ani să inițiați noi programe spațiale. Există o dezvoltare ulterioară a programelor Copernicus și Galileo? Am avut uh, la un moment dat ocazia să fiu raportor pe politica spațială și se pusese întrebarea, dezbătută în această comisie pe larg, ce rol joacă EASA, statele membre și Uniunea în dezvoltarea aeronauticii în Europa. V-ați gândit uh, și la rolul parte, factorilor uh, implicați în aceste politici și în ceea ce privește infrastructura spațială? Asta mai vreau să întreb, după care ajung la final, domnule președinte. Credeți că se impun noi modele de finanțare deci nu cele pe care le-am testat cu Galileo și Copernicus. Am participat și la ultima conferință pe tema spațiului organizată de comisie și am aflat cu interes cum se procedează în China și Statele Unite, cum uh, se folosesc tehnicile prin satelit pentru realizarea legăturilor de internet. Credeți uh, că se impune și la nivel uh, european un astfel de program și cum ar urma să fie finanțat? Mulțumesc pentru această dezbatere. Președintele, mulțumesc doamnă Nibler. Ați avut la dispoziție patru minute, deci asta înseamnă patru minute pentru fiecare reprezentant al grupurilor uh, politice. Domnul Martin din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu voi depăși patru minute treizeci. Am uh, urmărit uh, prezentarea făcută de doamna comisar și sunt de acord cu multe din spusele domniei sale. Din nefericire, mi-aș fi uh, dorit mai multe detalii ce putem face pentru uh, lansarea investițiilor, pentru că revitalizarea industrializării este importantă pentru noi și șansele în clipa de față ni se pare fragile. Trebuie să acceptăm regula europeană în legătură cu ceea ce înseamnă niște piețe durabile, pentru că concurența um, este una globală și uh, nu mai suntem în anii 80, deci uh, este un uh, gigant european ca Airbus are în clipa de față concurențe acerbe. Aș dori de asemenea să știu că dacă putem crea politici bazate pe șanse egale, inclusiv în afara Europei, pentru că există în clipa de față chiar pe plan intern divergențe. Iar în ce privește flexibilitatea în Europa, sunt puțin perplex pentru că trebuie să ne revizuim modelul social. În Europa, dreptul lucrătorilor eh, este legat de un contract de muncă deci eu cred că există și întreprinderi mici, dar care de asemenea trebuie să ofere garanții lucrătorilor. Acest lucru este o problemă astăzi, dar trebuie să existe o restabilire a încrederii în uh, lumea uh, locurilor de muncă să nu existe uh, riscuri ca o diluare a uh, regulilor. Deci uh, aș vrea să întreb cum putem crea uh, garanții și încredere uh, pe piață, cum putem dobândi încrederea cetățenilor. Aș vrea să spun că noi vorbim despre întreprinderi, dar întreprinderea se compune nu doar din capital, ci și din bărbați și din femei. Și mă întreb care este părerea dumneavoastră despre dialogul social, pentru că și el poate să creeze bogăție. După aceea, întreprinderile uh, încearcă să facă față concurenței internaționale și uh, există în clipa de față uh, lipsă de investiții. Dar oarecum investim în resursa umană? Să nu uităm acest aspect. Deci trebuie să existe o corelare între uh, securitate pe piața muncii, modele care să fie aplicate pe piața muncii, garanții pentru lucrători. Și aș spune câteva cuvinte și despre eșuarea în uh, stimularea cercetării și științei, pentru că, de fapt, aici este nevoie de uh, o relansare. Noi am uh, pierdut mult uh, în concurența pe plan uh, mondial. China, de pildă, investește foarte mult iar în Uniunea Europeană investim cel mult 2% pentru cercetare și dezvoltare. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Deci, pentru doamne 4 minute și jumătate, pentru domn 4 minute, înțeleg că ar putea fi propunerea dumneavoastră. Domnul Fox din partea grupului ECR. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Dienkovska, bun venit la reuniunea noastră. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Aș dori să încep prin a, a mulțumi departamentului dumneavoastră pentru susținerea unui IMM din uh, circumscripția mea. Știu că este un caz rar. Dat fiind faptul că a apărut o problemă cu codul VAMAL, m-am întâlnit cu domnul Calea din subornia dumneavoastră de două ori și, în fine, problema s-a rezolvat. Deci ați, mulțumit, ați uh, ajutat un IMM și vă mulțumesc pentru acest lucru. Revenind la prezentarea dumneavoastră, ați vorbit foarte mult timp uh, de susținerea IMM-urilor, lucru salutar, dar am uh, detectat foarte multe vorbe și foarte puțini pași concreți. Și dacă îmi permiteți, v-aș sugera ca industria, fie că e vorba de industria mare sau de firme mici, Uh, nu are nevoie de mare susținere din Europa. Ce trebuie să facă este să angajeze oameni și să creeze locuri de muncă și prosperitate pentru noi toți. Cred că problema se referă mai degrabă la prea multă Europa și nu prea puțină. Și Comisia, în ansamblul său, ne-ar face tuturor o mare favoare anulând anumite uh, legi și nu venind cu noi inițiative. Și aș dori să uh, vă întreb uh, un lucru pe care l-am mai formulat și în audierea dumneavoastră de confirmare de acum 12 luni. Și vă întrebam atunci ce legislație europeană ar trebui, în opinia dumneavoastră, uh, anulată. Acum, și atunci n-aș știu ce să-mi răspundeți acum, după 12 luni de mandat, sper că ați găsit măcar uh, un text legislativ uh, despre care considerați că am putea să, la care credeți că am putea să renunțăm. Mulțumesc din partea al de domnul Bacar. Mulțumesc, domnule președinte, câteva întrebări și din partea noastră. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru adresa adresată acestei comisii. și aș spune poate ca glumă că Direcția nevastră general scrie cele mai bune cărți verzi, cele mai bune cărți albe, dar până la urmă este vorba de implementare, cea care contează. E nevoie, în acest sens, de uh, susținere statelor membre care au responsabilitatea implementării. Cum credeți că se va putea colabora mai bine cu statele membre uh, mai bine decât în trecut. Domnul Fox spunea că e nevoie de mai puțină Europa, orice act legislativ uh, este adoptat și în statele membre și în acest context cum putem legifera mai bine, cum putem pune în evidență mai bine valoarea uh, europeană. Deci întrebarea mea specifică, cum anume veți atrage și statele membre în acest demers? Și sigur că un aspect cheie al politicii industriale este politica energetică. Știu că nu este strict domeniul dumneavoastră de competență, dar are un impact imens asupra competitivității firmelor europene la scară globală. Ce vă lipsește așadar în acest sens din perspectivă industrială? În al doilea rând, uh, Comisia are în pregătire o nouă propunere pentru schema de comercializare a emisiilor, care va beneficia probabil de o dezbatere amplă în comisia noastră. Sperăm și cu prezența dumneavoastră. Și uh, aici așteptăm o opinie vis-a-vis -vis de ceea ce ar trebui să facem mai bine decât în situația actuală pentru a menține competitivitatea la nivel internațional a industriei noastre vedem că multe firme care au investit în ultimii ani folosesc tehnologie de ultimă oră și care totuși uh, trebuie să cumpere uh, alocări suplimentare de pe piață pentru a respecta sistemul actual. Vă veți asigura că în noua schemă de comercializare a emisiilor nu se va mai întâmpla acest lucru? Și ultima întrebare din partea mea se referă la legislația existentă și actuală. Constatăm că are loc o tranziție în economia noastră. Trecem de la o societate bazată pe producție industrială la una bazată pe servicii. Și în acest sens, această mm, schimbare se reflectă în uh, economia de uh, punere în comun a resurselor, dar poate că ar trebui să se reflecte și în legislația europeană. Poate că ați avut un, un prim schimb de opinii în acest sens, pentru că această schimbare are loc, dar cred că le datorăm acest lucru și cetățenilor noștri că aceste firme, care deseori sunt firme mici, să beneficieze și ele de un viitor. Uh, am să mă opresc aici și sper că veți putea formula niște răspunsuri concrete la întrebările mele. Președintele, mulțumesc pentru observații și întrebări. Are acum cuvântul domnul Butiköfer din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. pot fi de acord cu multe lucruri uh, care figurează în prezentarea dumneavoastră, precum cred că și colegii mei pot fi de acord. Eu cred că nu trebuie să ne oprim aici, să ținem cont de faptul că există o competiție acerbă vis-a-vis -vis de inovare și alte aspecte care vizează de dez- dezvoltarea industrială consider că nu ar trebui să avem o strategie de protecționism. Sunt de acord cu integrarea în lanțul valoric, cu protejarea și stimularea inovării, cu desfințarea anumitor monopoluri. Și asta nu este un deziderat nou, pentru că și Comisia Barroso, în comunicarea din 2000 cu privire la politica industrială, Uh, enunțase această strategie. Sper că o veți face și dumneavoastră în continuare. Dar ceea ce, în opinia mea, lipsește sunt uh, politicile concrete. Constat că mai lipsește și o idee cu privire la modul în care am putea aborda politica uh, problemă importantă. În sensul că, deși avem nevoie de o politică industrială europeană, nu avem competențe în acest domeniu. Deci trebuie să cooperăm cu statele membre. Cum putem așadar mobiliza statele membre vis-a-vis -vis de tehnologii moderne, inovatoare, în condițiile în care o serie întreagă de state membre nu sunt interesate? Cum le putem cointeresa spre schimbarea în, într-o schimbare în bine a Europei. Pentru că, așa cum spune și domnul Fox, doar cuvinte frumoase nu vor ajuta pe nimeni. Mai sunt câteva aspecte unde nu pot fi de acord cu dumneavoastră, doamnă comisar. Ați vorbit în repetate rânduri despre competitivitatea industrială, dar nu ați menționat deloc că această comisie, de fapt întregul Parlament, anul trecut s-a pronunțat spunând că vrem o politică care să combine competitivitatea și durabilitatea. În explicațiile dumneavoastră spuneați că nu există o contradicție între competiție și climă, dar această contradicție lipsește doar atâta uh, timp cât uh, ținem cont de amândouă, la fel și în ceea ce privește competitivitatea și chestiunile sociale. Și v-am ascultat și nu ați menționat uh, instituții de mediu, nu ați menționat sindicate și eu cred că acestea ar trebui să aibă o contribuție. Și dacă vorbim de inovare, inovarea uh, de jos în sus este unul dintre instrumentele cheie și ea se face nu de către ingineri, ci de către oamenii care muncesc. Am avut o, am fost la o conferință cu Sesimun în această dimineață, care de asemenea vorbea despre producția industrială. S-a vorbit de necesitatea unor standarde industriale pentru a putea promova mai bine activitatea firmelor. Ascultându-mi am dat seama că nu putem elimina chiar toate obstacolele, dar cred că ar trebui să fim mai specifici în ceea ce privește politicile noastre. Uh, nu mi s-a părut că veniți cu o filozofie noastră, o filozofie nouă sau o abordare nouă. Și sper că în continuare vă gândiți și la caracterul durabil al politicii. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul este din partea GUE. Mulțumesc și noi dorim să-i urăm bun venit, doamnei Biancosca. Ați amintit de multe lucruri, dar cred că important este să analizăm cu exactitate și care sunt motivele crizei care se regăsesc până la urmă în politica de austeritate extremă care a fost urmărită în multe state membre și care a dus la recesiune și la frânarea creșterii economice în special în sudul Europei, am asistat la o dezindustrializare ci în același timp la atacarea unor drepturi legitime ale lucrătorilor. Multe IMM-uri au trebuit să-și închidă porțile și milioane de oameni au rămas fără locuri de muncă. Eu cred că avem nevoie de o politică industrială pentru toată lumea. Principalul obiectiv ar trebui să fie combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor. Trebuie create noi locuri de muncă, locuri de muncă sigură care să asigure un trai decent. Și evident avem nevoie și de o dezvoltare uh, economică durabilă, în opinia mea, o politică industrială europeană are valoare doar dacă pot fi rezolvate acele probleme care au fost create și până și uh, trebuie spus că actuala politică industrială a dus la aceste probleme și trebuie văzut uh, cine este responsabil. Pentru noi este important ca investițiile publice să fie extinse. Statele, trebuie să ofere uh, susținere pentru uh, întreprinderi pentru că aceste informații să fie disponibile. În plus, toate instituțiile Uniunii Europene trebuie să se gândească încă o dată la sistemul ajutoarelor de stat pentru că ar fi un instrument care ar putea întări industria europeană față de industria din alte zone ale lumii. În al doilea rând, câțiva vorbitori au insistat deja asupra acestui aspect uh, e vorba de colegii de la ECR și ALDE. Întrebarea nu e dacă avem nevoie de mai multă sau mai puțină Europa. Avem nevoie însă de o Europa care să facă posibilă creșterea, care să garanteze demnitatea oamenilor și care să lupte pentru valorile noastre. Și trebuie să vă spun, doamnă Biencovska, că un lucru n-am înțeles prea exact. Să luăm un exemplu. Vorbeați de o firmă care a căutat 500 de lucrători calificați pentru a putea produce în Europa. Ce ați vrut să ne spuneți cu lucrul ăsta? Vrem să subminăm relațiile uh, contractuale în Europa? Vrem ca salariile să scadă pentru ca astfel să devenim mai competitivi? O astfel de industrie ar, s-ar baza pe niște um, piloni fundamental greșiți. Nu cred că ar reprezenta o bază de asigurare a locurilor de muncă și care să asigure și drepturile lucrătorilor din contractele colective. Și constatăm că se solicită tot mereu măsuri, în special în acele um, țări unde sistemul bancar uh, se află în criză sau unde există și alte elemente de criză. Și sunt măsuri propuse de Comisia Europeană pentru a întări, consolida industria, dar uh, trebuie luate măsuri și în acele țări unde industria a avut mai mult de suferit datorită crizei. Constatăm, pe de altă parte, că în bugetul um, european sunt reduse tot mai mult uh, cheltuielile pentru inovare și cercetare. Și apoi ce măsuri se vor lua pentru întreprinderile mici, pentru că acestea au de a face cu o competiție neloială pentru că în alte regiuni din lume există cu totul alte măsuri de susținere. Mă gândesc că în acest context la TTIP, care ar putea pune probleme mari IMM-urilor. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Borelli din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte, domn, doamnă comisar. Am citit cu mare atenție adresa dumneavoastră, în special anexă. La cea de-a treia rubrică din anexă, care are titlul Un mediu propice pentru business, se vorbește de o serie întreagă de măsuri pentru a facilita accesul la credit a IMM-urilor. Foarte bine. Dar înainte de toate aceste lucruri, de ce să nu vorbim de implementarea eficientă a unui instrument european deja în vigoare, precum directiva cu privire la uh, plățile întârziate, care ar aduce o gură de oxigen uh, special IMM-urilor și ar duce și la uh, diminuarea nevoii de a accede la credit se spune că până în martie 2016 va veni un raport cu privire la implementarea acestei directive. Ce ne puteți spune cu privire la acțiunile de follow-up și la propunerile care urmează să fie prezentate, ținând cont de faptul că din 2013 încoace este prevăzut un termen de 30 de zile ca termen de plată pentru administrația publică. Iar în Italia și nu numai, avem de-a face în continuare cu o medie de 165 de zile. În toate cazurile analizate de DigiCrow, întârzierile cele mai mari se datorează administrației publice. 67% din uh, întreprinderile intervievate într-un studiu în Italia au spus că nu au sesizat niciun efect pozitiv în urma implementării acestei directive. Care este părerea dumneavoastră? Apoi, în ceea ce privește brevetul unic european, acesta pare să fie gândit doar pentru acele firme care vor să își înregistreze produsele în toate cele 28 de state membre. Dar date fiind costurile sporite, uh, ce se va întâmpla cu mici întreprinzători care ar, preferi, ar prefera o protecție geografică mai limitată? Uh, Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Doamna Barbara Capel din partea Europei Națiunilor și Libertăților. Este noul grup politic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Mă uh, bucură angajamentul dumneavoastră pentru industria europeană și pentru competitivitatea industriei europene. Programul dumneavoastră în trei puncte pe care ni l-ați prezentat și pe care l-ați menționat și în scrisoarea dumneavoastră, o integrare a lanțului de valori, de crearea produselor, modernizarea industriei și respectarea mediului înconjurător, sunt, bineînțeles, o viziune pozitivă pentru Europa și vă doresc toate cele bune pentru transpunerea în practică a acestor proiecte. După aceea, un alt element esențial pentru dumneavoastră, mainstreaming, deci trebuie să ținem seama de competitivitatea industrială în diversele domenii politice ale Comisiei. Aici este vorba și de valori de impact și um, un element care a fost uh, stimulat în președinția uh, italiană. Ați mai menționat și alte aspecte în uh, prezentarea dumneavoastră, importanța digitalizării, pentru că știm uh, cât de repede se dezvoltă acest sector, de șase ori mai repede decât alte sectoare, iar uh, digital think it works now. Cred că acum funcționează din nou. Oh, miracle, it's my... Please. Da, s-a produs o minune. Deci, uh, un interviu în Handelsblatt uh, se vorbește despre importanța digitalizării. Uh, v-ați pronunțat împotriva unei suprareglementări, ați spus-o și astăzi, este foarte important și ca mediul în domeniul afacerilor să fie unul prietenos și în ce privește transportul și mai ales uh, cel pe calea aerului și uh, cercetarea în domeniul cosmosului sunt importante. Deci este important să ne respectăm și obiectivele pentru 2020. Spuneați că procentajele nu sunt foarte importante pentru dumneavoastră, dar producția, crearea de valori trebuie să rămână localizată în Europa. Găsesc că este un lucru foarte important, este o premisă foarte bună, dar știm că realitatea uneori arată altfel mai ales uh, și din uh, cauza statelor membre. În ultimii cinci ani s-au pierdut șase milioane de locuri de muncă în Europa. Investițiile directe străine au scăzut. Uh, povara fiscalității a crescut în Europa. Iar prețurile la aparatură electrică și electronică sau la utilizarea energiei electrice este de două ori mai mare decât în Statele Unite. Europa a căzut pe locul patru în ce privește inovația și pregătirea profesională um, a scăzut. Iar în ce privește locurile de muncă în domeniul digital, aici există încă o cerere care nu a fost satisfăcută. Deci, um, există o uh, posibilitate uh, destul de greoaie de distribuire a uh, produselor industriale. De aceea vă întreb, pe lângă măsurile pe care le-ați menționat astăzi, ce măsuri veți transpune în practică pentru a stimula competitivitatea Europei pe plan global și mai ales față de Statele Unite, China, Corea de Sud și Japonia. Și ce măsuri doriți să implementați și cum veți motiva statele membre pentru ca în cadrul unor reglementări favorabile să stimuleze uh, dezvoltarea industrială în Europa. Ce intenționați să întreprindeți în domeniul fiscalității? sau în uh, ce privește certificarea de pildă pentru rețele de um, electrice, pentru că um, am aici în minte exemple care nu um, sunt foarte competitive chiar în Austria. Cum doriți să exercitați o influență asupra statelor membre? The long uh, speech, the long... Vă mulțumesc foarte mult, a fost o intervenție destul de lungă. Dar am fost uh, întreruptă. Bun. Dar uh, a existat și o continuitate în intervenția dumneavoastră până la urmă. Verificat. Bun. Stimați colegi, propun acum doamnei comisar Biencovska să răspundă la întrebările dumneavoastră, pentru că uh, deja numărul întrebărilor, 3-4 pentru fiecare intervenție, a crescut foarte mult și după aceea va mai exista o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Doamnă comisar, mulțumesc. Voi încerca să mă refer la întrebări pe rând. Mai uh, mulți eurodeputați ne-au întrebat ce uh, măsuri concrete pregătim în clipa de față, pe ce domenii concrete. Repet, eu mi-aș dori atât de puține propuneri legislative pe cât posibil. Pentru că serviciul uh, meu este cel care a retras foarte multe propuneri făcând o analiză uh, riguroasă și uh, luând în considerare cele mai bune propuneri pentru lunile următoare. Aspectele transfrontaliere în domeniul industriei. În clipa de față nu ne dorim o fragmentare a pieței, deci ne dorim un uh, e-commerce transfrontalier, uh, standarde uh, corespunzătoare, care să fie respectate și repet ceea ce am spus trebuie implementată legislația care a fost deja elaborată. Standardele eh, sunt de asemenea importante, trebuie respectate în, atât în domeniul mărfurilor cât și al serviciilor. Iar în ce privește programele spațiale, avem două programe principale, Galileo și Copernic. Ehm, deci lucrurile aici evoluează în direcția cea bună. Sperăm ca programul uh, Galileo să fie operabil pe deplin până în anul 2020. Este un proiect civil care servește până la urmă obiective civile, dar este important și pentru problemele de securitate europeană. Doamna Nibler ne-a întrebat despre contactele și cooperarea noastră cu Agenția Europeană Spațială. Ele au fost când mai bune, când mai rele de-a lungul anilor, dar eu mizez acum pe o foarte bună colaborare, pentru că și noi suntem membri ai Agenției Europene Spațiale ca și statele membre, dar noi noi plătim o sumă importantă de bani acestei agenții, deci contactele trebuie să fie foarte bune. și uh, trebuie să ne asigurăm că această agenție își îndeplinește obiectivele pe care noi le finanțăm. Și fac apel și la dumneavoastră în uh, ce privește EFSI, stra investițiile strategice, fondul de investiții strategice. Avem foarte multe proiecte care uh, vin din statele membre și multe dintre ele se referă la industrie. Mi-aș dori să existe nu doar proiecte de infrastructură, ci foarte multe proiecte pentru industrie. Toate statele membre au înaintat proiecte. În clipa de față ă, ne axăm pe 10 asemenea proiecte, dar numărul este relativ mic, având în vedere importanța industriei europene. Deci, este într-un fel și rolul dumneavoastră. M-ați întrebat de contactele mele cu statele membre. Sigur, există o platformă de contacte cu statele membre pe baza căreia operăm și Consiliul de asemenea, dar încă nu funcționează perfect și sper ca și președinția luxemburgheză să stimuleze această activitate pentru a avea o activitate mai bună, inclusiv uh, în ce privește competitivitatea pentru că uh, ne dorim uh, ca un număr cât mai mare de proiecte industriale să fie finanțate din acest fond de investiții strategice. De asemenea, proiectul pentru eficiența energetică este foarte important. În clipa de față, însă spun, propunerile care vin din partea statelor membre Ă, nu sunt foarte numeroase. Aș spune că mă refer la ceea ce mi-au spus reprezentanții unor companii privind flexibilitatea. Eu acord o mare atenție problemelor sociale. Am avut o dezbatere în colegiul comisiei dar să ținem seama de ceea ce ne spun companiile, industria. Există o lipsă de flexibilitate în Europa. Există șansa de a oferi 400 de joburi de înaltă calificare pentru o perioadă de câțiva ani și bine înțeles că trebuie să ținem seama și de securitatea locurilor de muncă, de durabilitatea lor în comparație cu China, de pildă, dar să ne gândim la calificarea profesională, pregătirea, educația pe care inclusiv companiile o pot asigura. În clipa de față există uh, Um, încă o cerere uh, din acest punct de vedere pentru forță de muncă înalt calificată. Evoluțiile recente în privința cercetării și dezvoltare. Există foarte mulți bani în băncile europene, dar acești bani sunt într-un fel uh, un disponibil tradițional. Băncile nu uh, sunt dispuse să își asume riscuri, să investească în companii uh, inovative. Preferă să investească în afara Europei. Deci eu, din acest punct de vedere, cred că trebuie să ă, beneficiem de uh, un număr de uh, instrumente financiare pe care să le putem valorifica la noi. De ce să nu putem crea noi în Europa companii care să desfășoare o activitate inovativă, eventual companii care să pornească de la zero? Deci există și un plafon până la 2 milioane de euro. Sunt de acord cu domnul Fox locurile de muncă sunt create de companii, nu de uh, hotărâri administrative. Sunt absolut de acord cu spusele dumneavoastră în legătură cu nevoia de uh, dereglementare, de înlăturarea uh, piedicilor birocratice. Da, trebuie să ascultăm glasul reprezentanților industriei și din acest punct de vedere să retragem eventual reglementările care povărează activitatea. De altfel, nici eu nu sunt de acord cu proiecte mărețe. Să ne gândim că eu doar de 8 luni dețin acest mandat. Vă rog judecați-mă pe mine și serviciile mele în baza a ceea ce am furnizat deja. Care este elementul cheie pentru marea industrie? pentru că aici se fac investiții pe termen lung. Este nevoie de stabilitate și predictibilitatea legislației. Nu uh, pot să demareze o activitate și în momentul în care au atins un anumit stadiu se schimbă legislația uh, ceea ce uh, îi dă înapoi în activitatea desfășurată. Mulți dintre dumneavoastră ne-au uh, pus întrebări legate de activitatea IMM-urilor. Problemele IMM-urilor uh, decurg atât din legislația națională, din legislația fiscală, este uh, câteodată dificil pentru companii să respecte această legislație care este elaborată pe plan național și nu nu pe plan european. Bun. Nu știu acum dacă putem face o analiză de la un sector la altul, dar oricum acest domeniu uh, poate că uh, ar putea beneficia și de o legislație europeană detaliată. Domnul Butikofer, cum putem mobiliza statele membre? Nu am folosit termenul de durabilitate, dar uh, atunci când am vorbit despre problemele din sectorul energetic și industrial, sigur că am avut în vedere uh, nevoia de durabilitate. Trebuie să uh, colaborăm cu stakeholderii în ce privește sectorul energetic, am stat de vorbă cu reprezentanții industriei, dar și cu un număr larg de experți, inclusiv din domeniul protecției mediului înconjurător și toți cei care au competențe în ce privește durabilitatea industrială. Colaborez strâns cu statele membre în ce privește uh, problemele de concurență și competitivitate și sper ca și Consiliul Concurenței să uh, își adapteze activitatea pentru că este nevoie de o mai bună colaborare între statele membre și instituțiile europene, dar și doar între statele membre, pentru că este foarte greu să ajungi la acorduri la nivelul Consiliului, din nefericire. În ce privește uh, politicile de asistență uh, a statului, de stimulente ale statului, cred că uh, țin de competența uh, comisarilor Verstagen și Caniete și vorbim cu ei despre uh, aceste domenii uh, pentru că inclusiv ajutoarele de stat, uh, sunt importante în uh, politica industrială. Trebuie să colaborăm și vom prezenta de asemenea un document din perspectiva noastră și propuneri de soluții privind uh, aceste subvenții de stat. Eu cred că Trebuie să uh, înțelegem că dacă am reportat și uh, succese în ultimele luni, Asta uh, pentru că am uh, urmărit ca politicile noastre să se aplice uh, tuturor sectoarelor industriale și în toate documentele și strategiile Comisiei am avut în vedere obiectivele dintr-o perspectivă completă. În ce privește instrumentele financiare, poate câteva cuvinte legate de uh, brevetele unice europene, pentru că uh, s-a discutat și astăzi la Oficiul European pentru Brevete și uh, anumite state membre au avut o poziție mai degrabă paradoxală contribuțiile uh, pe care companiile le plătesc anual pentru a și asigura brevetele. Ieri chiar uh, am uh, avut o discuție cu reprezentanții unor asemenea companii. Nu știu dacă putem găsi astăzi o soluție, dar de ce s-a ajuns la situația actuală? Aceste contribuții sunt partajate între Oficiul European pentru Brevete și oficiile naționale pentru brevete. Nu știu până la urmă ce decizii s-au luat, ce la ce soluție s-a găsit astăzi, dar vă voi informa în scris dacă nu uh, uh, am uh, reușit să impunem contribuții diminuate din acest punct de vedere. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Madam Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum avem următoarea rundă de întrebări. Aș dori să le propun uh, următorilor uh, colegi să nu vorbească mai mult de două minute. Avem 10 uh, persoane înscrise pe listă și dorim să terminăm această ședință la timpul prevăzut. Așadar, în primul rând va vorbi doamna Comi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar prezent astăzi aici, pentru că consider că sunt utile astfel de întâlniri. Mă voi concentra pe o întrebare specifică legată de uh, o temă uh, în care sunteți foarte activă. Este vorba de articolul 6 din propunerea de regulament cu privire la supravegherea pieții. Două întrebări rapide. Uh, dacă era posibil să se insereze aici, dați-mi faptul că cele două sectoare de bijuterie și de dotări au acordat deja un aviz favorabil pentru a fi inserați în această directivă așa numitului made in, produs în. Și dacă la nivelul Consiliului se mai pune problema acestei directive a denumirii produs în, în urma studiului de impact, dat fiind faptul că consumatorii sunt în favoarea a acestei indicații și de aceea nu înțeleg de ce nu se dă curs acestei solicitări și de ce nu se mai întâmplă nimic în această privință. Am recuperat deci un minut. Okay, sorry. So I was just listening. Bun, îmi cer scuze, am ascultat uh, interpretarea. Acum armează domnul Ierec. Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, industrializarea trebuie să se bazeze, în opinia mea, pe crearea de zeci, sute, mii de firme noi peste tot în Europa, firme care să creeze locuri de muncă. Este, există un loc pentru aceste firme. Ele ar putea lucra alături de firmele mai mari. Ca să revenim însă, ca să reintrăm însă pe această piață, Trebuie să știm că există mari uh, competitori, firme foarte mari. Ele sunt cele care au dus la dezindustrializarea Europei. Aceste form, uh, uh, firme au o putere distructivă foarte mare, care au un sistem propriu de brevete, un sistem propriu de producție, laboratoare proprii, centre proprii de cercetare. Cum ar putea firmele mici să facă față cum ar putea, chiar dacă există, au un avantaj uh, local, fiindcă se află uh, acolo unde trebuie. Cum ar putea să descurce firmele mici, cu capital mic, să facă față acestei uh, competiții din partea firmelor mari? Cum am putea convinge oamenii să aleagă mai degrabă o firmă mică locală în loc în detrimentul unei firme mari? La actual există modele de producție poate mai puțin complexe avem poate o fabrică mică sau medie care poate să răspundă nevoi locale. Nu este nevoie absolută de uh, rețele peste tot sau de rețele de mare uh, amploare. Mulțumesc, urmează doamna Vebațca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc că ați prezentat o abordare foarte cuprinzătoare vis-a-vis -vis de problemele cu care se confruntă sectorul industrial. Aș dori să mă refer la ultimul studiu privind inovația. Este un studiu foarte interesant, deoarece s-a făcut la scară foarte mare și din acesta rezultă costul inovării este determinat în mare măsură de obstacolele existente. Deci, 90% din firmele, eh, de 70% din firmele studiate a declarat că obstacolele sunt foarte mari în ceea ce privește punerea în aplicare de noi procese tehnologice. Apoi mai sunt și obstacole de altă natură. Nu există siguranță cu privire la nivelul cererii, posibilități de finanțare. 32% din probleme sunt eh, aceste alte tipuri de obstacole. Instrumentele existente nu, nu sunt suficiente. Pentru că sunt mult prea fragmentate. V-ați gândit să faceți ceva cu aceste instrumente? V-ați gândit să ușurați uh, situația pentru statele membre, de exemplu să dați o a doua șansă întreprinzătorilor să se restructureze în așa fel încât să reducă la minim factorul risc dacă nu există a doua șansă, atunci lucrurile vor fi și mai complicate. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Urmează doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Vienkovska, pentru sinteza pe care ne-ați oferit-o și pentru încercarea de a coordona la nivelul Comisiei toate uh, domeniile relevante pentru industrie și competitivitate. La citirea adresei dumneavoastră mi-a sărit uh, în ochi faptul că are aceeași structură ca și comunicarea din 2014 în acest context, pentru că spuneați că este un prim astfel de document, aș dori să vă întreb dacă este un raport intermediar sau o inventariere a aplicării sau eventual o pregătire a unei comunicări a Comisiei pe industrie din 2016. În ceea ce privește tema Industrie 4.0, la care unii au făcut referire, pentru competitivitatea IMM-urilor noastre este important să nu piardă acest tren al digitalizării. Se spunea ieri că la finele acestui deceniu revoluția digitală va fi fost finalizată și că până atunci vom uh, întrevedea calea. Vă întreb dacă în cursul acestui an veți veni cu un concept uh, cuprinzător pe Industrie 4.0, care să nu conțină doar elemente disparate, precum Big Data, ci care se referă în ansamblu și la firme, la IMM-uri și la ce anume trebuie să facă. Credeam că mi-a, mi s-a terminat timpul de intervenție, dar nu mai am un pic. Să Ați mai pus și în interviul din Handelsblatt că cifrele nu sunt atât de importante. Uh, obiectivul de 20% îl mai aveți prezent sau uh, ați renunțat deja la el sau ne stabilim uh, noi obiective? Vă mulțumesc foarte mult, aveți o disciplină exemplară, stimați colegi. Domnule Erickson, următorul care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu am să vorbesc în suedeză, dacă îmi permiteți. Cred că dacă doriți să aveți credibilitate în politica europeană a industriei, trebuie să fiți cât mai practici și trebuie să priviți pe termen lung toate problemele pe care le avem la ora actuală în economia europeană se datorează faptului că suntem uh, mult prea concentrați pe termenul scurt, fie că vine vorba de investitori, de bănci sau chiar însăși de industrie. Ea însăși este mult prea concentrată pe termen scurt și nu uh, dorește să uh, ia riscuri în momentul în care alte sectoare iau multe, mult mai multe riscuri. Eu mă tem că noua comisie la rândul ei, se concentrează mult prea mult pe termenul scurt. Sunt foarte multe semnale. Dacă se iau bani din programe de cercetare pe termen lung, bani care au fost alocați deja, acești bani se pare că nu fac altceva decât să fie alocați uh, proiectelor pe termen scurt. Economia circulară este un proiect pe termen lung, un proiect foarte important. El este însă în, el are însă anumite probleme. Doamna Biencovska crede și ea că uh, Comisia Europeană se concentrează mult prea mult pe termenul scurt în loc să aibă o perspectivă pe termen lung, în așa fel încât să întărească competitivitatea Europei. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc și din partea mea. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima, ați vorbit foarte mult de dezvoltare industrială, corect, niciun dubiu, însă există diferențe mari între statele membre. Există anumite țări precum Spania, Grecia, chiar și Irlanda și Portugalia, în care dezvoltarea industrială și locurile de muncă lipsesc și constatăm deficite uriașe aici. Mai există și diferențe uriașe față de țări precum Franța și Germania. Ce anume planificați pentru aceste țări aflate în criză sau care au depășit uh, criza pentru a stimula și aici dezvoltarea industrială. În al doilea rând, vreați să creați un mediu propice pentru afaceri, mi se pare corect, ați fi dispusă ca împreună cu colegul dumneavoastră, domnul Spidler, care răspunde pe partea de ocupare, să organizați o audiere comună în care să ne gândim și la teme precum dezvoltarea industrială în condițiile respectării drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, a protecției muncii și așa mai departe. Și în al treilea rând, am citit astăzi într-o comunicare că doriți să susțineți cercetarea în domeniul apărării. Așadar, o să cheltuiți bani pe noi tehnici militare și din cei 100 de milioane pentru cheltuieli excepționale ați dorit să activați fonduri pentru așa ceva. Ne-ați putea da un exemplu? Ce fel de cercetare în domeniul apărării? Cu cine ați discutat deja? Care este părerea statelor membre? Și ce proiecte concrete există deja? Mulțumesc, madame. Mă mulțumesc, doamna Ernst. Domnul Zalanato. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Sper că vă veți face bine foarte curând, dar în orice caz vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, chiar dacă aveți această problemă de sănătate. Voi relua de la ceea ce spunea colega mea acum uh, câtva timp, revenind la această directivă Made In, uh, Um, și la un articol din directiva privind uh, siguranță. Noi considerăm că este important să existe o indicație de origine pe produse pentru că este cel mai bun instrument pentru a proteja consumatorii. Totuși, din păcate, în mai anul trecut, Consiliul a refuzat a nu știu câta tentativă de compromis și știu că Comisia și-a exprimat disponibilitatea de a lucra cu acele state membre care nu sunt pentru această directivă made in, produs în, pentru a reuși să găsească un compromis. Totuși, Compromisul trebuie să privească câteva din sectoare fundamentale care ar trebui să fie protejate, obiectivul fiind de a proteja sectoarele noastre productive, precum textile, încălțăminte, confecții, lemn, bijuterie. Știu că v-ați implicat în această chestiune și aș dori să știu uh, ce anume planificați uh, la nivel de măsuri. Toșenovski, Evgen. Mulțumesc, domnul Toșenovski. Mulțumesc. Aș dori de asemenea să mulțumesc pentru posibilitatea de a purta acest dialog cu dumneavoastră în răspunsurile și în prezentarea dumneavoastră ați atins multe aspecte. Eu am o întrebare în legătură cu spusele doamnei Nibler. Se referă la programele Galileo și Copernic. Aceste sisteme vor uh, intra în faza de uh, începere a activității. Sunt proiecte pe plan comunitar și există uh, încă multe aspecte care depind de statele membre, dar programele Galileo și Copernic sunt gândite pe plan comunitar. Și aș dori să vă întreb ce intenționați să întreprindeți, pentru că Europa aici se află într-o concurență acerbă pe plan global în ce privește sateliții. A existat și o discuție în Parlamentul European în ce privește utilizarea în scopuri civile a sateliților, dar trebuie să analizăm acest lucru și în legătură cu programele Copernic și Galileo despre modul în care aceste sisteme ar urma să fie exploatate. Ar fi foarte interesant, nu atât din perspectivă comercială, dar și în contextul altor probleme. A tyto systémy do této věci určitě zapadají. Děkuji. Da, să ne gândim care sunt problemele legate de ISIS, de relația cu Rusia. Uh, colic. Încă doi vorbitori acum, domnul Roger Halmer. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut că am atras atenția secretarului Adineaur. Doamnă comisar, ați făcut referire la industria chimică și ați spus că este o poveste de succes pentru Europa. Aș dori să vă întreb ce comentarii aveți vis-a-vis -vis de remarcile domnului Jim Radcliffe, unul dintre cei mai uh, experimentați șefi din industria aceasta, care a spus că cu prețurile actuale și politica energetică actuală nu va mai exista nicio urmă peste 10 ani din industria chimică în Europa. Astăzi am fost la un prânz organizat de către industria oțelului și principalele lor preocupări au fost prețurile energiei și suprareglementarea. Pe mine m-a șocat acest lucru, deoarece azi dimineață, doamnă comisar, am citit scrisoarea dumneavoastră și am răspuns la ea. Răspunsul meu se baza în primul rând pe ideea de a vă spune că ignorați și nu acordați atenție suficientă acestor uh, două chestiuni care uh, subminează competitivitatea în Europa. Prețurile energetice sunt una dintre aceste probleme și aici trebuie să subliniez faptul că avem un atașament aproape religios față de energiile regenerabile. Văd că ați început să adresați și problema cu suprareglementarea, însă nu constat că nivelul ambiției și entuziasmului de care dați dovadă sunt, este cel care trebuie. Uh, Stimate doamne comisar, prin politicile noastre energetice, forțăm ca, energiile, ca industriile care consumă multă energie să se delocalizeze în afara Europei și astfel pierdem locuri de muncă, se închid uh, fabrici de sticlă, de ciment, de aluminiu și așa mai departe. Toate aceste lucruri datorită politicilor noastre. Fabricile respective merg în alte jurisdicții cu alte standarde mai scăzute de mediu. Astfel, nu numai că subminăm industria europeană, ci în plus, creștem emisiile globale de dioxid de carbon și cu siguranță considerați că acest lucru este nebunie, nu-i așa? Vă mulțumesc, stimate colegă, și acum ultimul vorbitor, domnul Urban Crespo. Eh, eh, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. După cum știți, la ora actuală, economia socială și solidară este definită în Europa de mai mult de 200 de mii de organizații care angajează mai mult de 4 milioane de persoane și care au mai mult de 1 milioane de asociații. Acest sector s-a dovedit cel mai rezistent în ceea ce privește protecția locurilor de muncă de calitate în fața crizei. Criza a fost agravată și de politicile de austeritate, să nu uităm. Majoritatea, majoritatea liberal-conservatoare din acest parlament a promovat acele politici. În plus, economia socială se bazează pe un model în care persoanele hotărăsc ce și cum să producă, fără să facă neapărat uh, acest lucru ca să răspundă cerințelor pieței. Doamna comisar, aș să vă întreb care sunt acțiunile specifice în cadrul sau în afara programului COSME pe care vă gândiți să le implementați ca să consolidați uh, și să încurajați dezvoltarea țesutului uh, social european în contextul economiei sociale și solidare. În al doilea rând, IMM-urile reprezintă aproximativ 90% din uh, firmele din Spania și ele sunt responsabile pentru 66% din uh, locurile de muncă existente în întreaga economie spaniolă. Ele obțin abia 35% din contractele de achiziții publice. Cu TPO-ul pretindem să deschidem concurența firmelor din SUA și astfel se vor înființa mecanisme judiciare care vor permite marilor corporații să aibă avantaje și să dispună anumite clauze la bunul lor plac. Așadar, doresc să vă întreb, care credeți că ar fi consecințele TTIP-ului asupra țesutului întreprinderilor uh, mici și mijlocii din Europa? Și apoi, cum va afecta acest lucru ocuparea forței de muncă de calitate în Europa? Dorea să, doream să vă întreb dacă aveți date concrete sau dacă inventați. Vă mulțumesc, uh, colega, ați vorbit un pic cam mult, dar ce să vă fac? Îmi pare rău. Doamna comisar, acesta a fost ultimul uh, vorbitor. Discuția este foarte interesantă. Doriți să răspundeți întrebărilor? Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că unora dintre dumneavoastră n-am să vă răspund în uh, întregime sau așa cum ați dori să răspund. Însă am să vă dau răspunsuri adiționale în scris. Două întrebări privitoare la Made In. Mm, Comisia Europeană a comandat un studiu cu privire la articolul 7 și, cum știți, probabil la Consiliu nu există un acord pe această temă, din nefericire. Repet ce am spus și la Consiliu. Uniunea Europeană lucrează pe compromisuri și eu nu pot accepta chestiunea aceasta. Jumătate din Europa blochează, practic, pachetul în totalitatea sa. și totul se datorează unui, unui singur articol, care este, bineînțeles, important pentru cealaltă jumătate a Europei. Și nu cred că este o idee bună uh, acest boicot, practic. În ceea ce privește rezultatele studiului, există două sectoare unde ne concentrăm pe articolul 7, alimentele și ceramicele. Dar nu pot să vă spun decât ceea ce am spus deja. Îmi pare rău. E păcat că nu putem să uh, cădem de acord asupra unei chestiuni minore la urma urmei. Și pe de altă parte, pachetul în întregimea sa este foarte important. Apoi, în ceea ce privește reindustrializarea de către IMM-uri, nu pot să fiu decât de acord. Ca să răspund întrebării adresate de colegi de doamna Uioască și de domnul Gherec, finanțarea pentru IMM-uri și pentru inovare este un subiect pe care trebuie să mai lucrăm, trebuie să avem aceeași acoperire foarte largă a uneltelor instrumentelor de finanțare ca în SUA, de exemplu. Trebuie să discutăm cu statele membre cum ar putea folosi mai bine diversele surse de finanțare din diversele uh, programe europene sau chiar și din resursele naționale. Discutăm și cu statele membre în ceea ce privește oportunitățile de pe piața unică. Fără fragmentarea Uniunii Europene în 28 de regimuri juridice diferite, cu reguli diferite, deci fără această fragmentare, ar fi mult mai simplu. Dacă sectorul este puternic într-un singur stat, nu este suficient. Sectoarele trebuie să devină, IMM-urile trebuie să devină puternice în întreaga Uniune Europene și apoi vor putea face concurență um, competitorilor la nivel global. Cooperăm cu Comisia, noi cele la Comisie lucrăm și pe infrastructură, pe big data și pe platformele de proprietate, pe standarde, pe geoblocaj, e-commerce. Nu trebuie să uităm că există câteva astfel de programe. Avem Industrie Futur în Franța, avem industrie farau în Germania, avem programe asemănătoare în uh, Olanda și în Suedia, de exemplu. Însă avem nevoie de un program paneuropean, de un concept paneuropean. Nu este suficient ca anumite state membre izolate să aibă propriile lor concepte. De aceea, piața unică europeană reprezintă o oportunitate foarte mare. În ceea ce privește cercetarea privind uh, apărarea, grupul la nivel înalt s-a întâlnit odată și se va mai întâlni la toamnă. Cel mai important lucru este că grupul explorator uh, depune eforturi foarte mari. Dorim ca până în martie 2016 să avem uh, un raport din partea acestui grup la nivel înalt. Uh, ne așteptăm să identificăm două sau trei tehnologii care, pe care le vom putea finanța cu bani europeni înainte de sfârșitul acestui CFM. Apoi vom putea fi pregătiți să finanțăm cercetare legate de, legate de apărare în următorul CFM cu un alt buget separat. Grupul la nivel înalt constă, este format din uh, oameni de afaceri, cercetători și așa mai departe. Trebuie să identificăm câte tehnologii pot fi finanțate din, ba- din bani publici. Domnul Erickson a spus că lucrăm pe o perspectivă de termen lung. Ce pot spune? Avem nevoie de o perspectivă de termen lung, însă avem nevoie și de rezultate pe termen scurt, în mod urgent în Europa. Avem nevoie de rezultate foarte vizibile pentru cetățeni și pentru industrie. Și aceste rezultate trebuie să fie pe termen mai scurt decât 15 sau 20 de ani. Voi încerca să obțin astfel de rezultate pe termen scurt în fiecare an. În răspuns, ca să-i răspundă lui Toșenovski, anul viitor vom uh, avea planul de acțiune privind Galileo, actualizarea pieței. Cum pot întreprinderile să profite de pe urma serviciilor oferite de Galileo? După aceea ne vom adre... Apoi în ceea ce privește suprareglementarea și prețurile energetice sunt împotriva suprareglementării. Voi uh, face toate eforturile necesare ca să retrag cât mai multe proceduri legislative și ca să simplific regulamentele cât mai mult. În ceea ce privește prețurile energiei, nu pot spune decât un lucru. Nu putem fi singurii care, pe plan global, își fac rău singuri în ceea ce privește prețul energiei și în ceea ce privește uh, țintele de mediu. Dacă toată lumea face acest lucru, atunci bine, dar dacă Europa este singura care face acest lucru, înseamnă că există un pericol pentru industria noastră. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezentare. Sper că vom avea ocazia să ne mai întâlnim de câteva ori în cursul acestui an, sigur nu înainte de vacanța de vară, pentru a discuta astfel de teme, pentru că sunt teme importante pentru noi toți ca strategie de ieșire din criză. Pentru deputați vă anunț că pe 15-16 iulie uh, avem uh, două zile de ședință, dimineața și după amiază. Mulțumesc, doamnă comisar, încă o dată toate cele bune celorlalți.